El señor presidente. Domnul președinte. Buenas tardes, queridas y queridos. Bună ziua, stimați colegi, doamnă comisar, domnule ministru. Deschidem, reluăm sesiunea. Procesul verbal al sesiunii de ieri și textele adoptate în cursul aceleiași reuniuni sunt deja la dispoziția dumneavoastră. Dacă cineva dorește să facă vreo observație în acest sens, nu este cazul, astfel încât uh, se consideră ca fiind uh, adoptat procesul verbal. Și trecem la primul punct al ordinii de zi din această după-amiază, declarații ale Consiliului și ale Comisiei privitoare la situația politică din România. Doresc să vă informez că avem plăcerea ca la tribună să-l avem pe domnul Valeriu Ștefan Zgonea, președinte al Camerei Deputaților din România, însoțit de domnul Dan Șova, ministrul pentru relația cu Parlamentul în România. Și le urăm bun venit acestor ilustri oaspeți. sigur că vor urmări cu interes o dezbatere atât de importantă. Astfel încât, uh, în primul și în primul rând, vom da cuvântul domnului Andreas Mavroianis. Va lua cuvântul în numele Consiliului European uh, și ne va vorbi în numele Consiliului despre situația politică în România. Și profit uh, de ocazie, domnule Mavroianis, pentru a vă felicita și pentru a mulțumi președinției pentru ospitalitatea de care a dat dovadă în uh, ultimele trei zile